Good morning. Good morning. Uh, apparently the web stream is down. Bună dimineața. Am, avem probleme cu transmisia pe internet uh, și încercăm să le rezolvăm, dar pentru dumneavoastră asta nu e o problemă. Astăzi dimineață vom uh, revizui eh, punctele pe ordinea de zi ale Comisiei Envi, schimbările climatice, mediul înconjurător, eh, sănătatea publică, dar și sănătatea, siguranța alimentară și uh, nu avem, dar fiindcă nu avem suficient timp, nu avem securitatea alimentară pe ordinea de zi, ne, vom, ne concentrăm asupra sănătății publice și politicilor de sănătate publică. Uh, am invitat trei experți um, de la diverse instituții care au făcut un studiu în ceea ce privește uh, viitorul acestor uh, subiecte și vă face o prezentare de un sfert de oră, după care vom avea timp de întrebări și răspunsuri, cât de mult doriți dumneavoastră după care cred că ne apropiem de 12 jumătate, când vom termina, și vom avea trei blocuri diferite, deci pe fiecare prezentare vom avea o rundă de întrebări și răspunsuri pentru subiectul respectiv. Cei trei uh, experți pe care i-am invitat ne-au spus deja că, să știți că avem foarte multe informații de la uh, alți uh, experți, uh, e nevoie de alte informații de la alți experți, fiindcă sunt, sunt subiecte complexe și chiar dacă noi suntem experți, bineînțeles, nu avem uh, uh, poate răspunsurile la, răspunsul la toate întrebările. Deci, avem alături de noi pe Anke Herold de la Oke Institute, care va vorbi despre politici privind schimbările climatice, uh, Francisca Wolf, de la, tot de la Oke Institute, care se va uh, concentra asupra politicilor de mediu și Nicolai Pușcarev, care ne va vorbi despre politici de sănătate publică. Și acum, fără să mai zăbovim, începem cu primul bloc, politicile privind schimbările climatice ale Uniunii Europene, situația actuală și provocările actuale și viitoare. Um, iată, îi dau deja cuvântul lui Anke Herold pentru a ne uh, face o prezentare, o trecere în revistă a situației. Mulțumesc foarte mult! Noi a trebuit să ne uităm la acest studiu la, la legislația existentă, la obiectivele existente și strategiile existente și apoi la provocările viitoare. Le-am uh, structurat pe acestea, le-am împărțit uh, pe mai multe domenii, în conformitate cu propunerile președintei von der Leyen și uh, am, um, am analizat um, legislația ce va fi revizuită în următorul mandat și la lacunele de legislație în acest domeniu. Da, nu prea se vede așa bine pe acest uh, grafic, dar uh, pot să vă explic eu despre ce este vorba. Este vorba despre mm, proiecții, tendințe și obiective în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră în Uniunea Europeană. O să vă explic uh, cu cuvinte, iată, pentru 2020 uh, ținta este de minus 20% față de 1990 uh, și pentru 2030 minus 40% față de 1990. Asta este ținta și acordele <coughs> um, acordurile la Paris, cel puțin 40%. Iar apoi pe perspectiva pe termen mai lung, până în 2040, uh, nu avem uh, obiective transpuse în legislație, dar avem o strategie pe termen lung de la Comisie care prevede uh, un, o țintă de minus 80 până la minus 95% în 2050, reducerea emisiilor de gaze, de, de gaze cu efect de seră. Partea cu negru reprezintă emisiile actuale, unde suntem puțin sub ținta din 2020 și um, linia punctată cu verde și cu portocaliu. Sunt prognozele pentru viitor. Puteți constata aici că um, ele depășesc puțin uh, ținta pentru 2030, ceea ce înseamnă că e nevoie de măsuri suplimentare pentru a atinge obiectivul pentru 2030. O să revin mai târziu la acest lucru. În ceea ce privește obiectivele climatice, avem uh, unele provocări în anul viitor, în 2020. Se vor revizui contribuțiile stabilite la nivel național, aceste NDC-uri, și uh, aici se discută la nivelul Uniunii Europene posibilitatea de a avea un obiectiv mai ambițios pentru anul 2030. Uh, În propunerea doamnei președinte von der Leyen se spune că se dorește o țintă de minus 50% și dacă și celelalte economii mari dau dovadă de un nivel uh, ridicat de ambiție să se ajungă chiar până la minus 55 față de 1990 și acest uh, lucru a făcut uh, parte deja dintr-o rezoluție a Parlamentului European care a susținut o țintă mai ambițioasă, de deci minus 55%. Apoi am avut o discuție privind uh, țintele mai ambițioase pentru 2050, pentru a ajunge la neutralitatea uh, de carbon uh, pe termen lung, uh, aceste ținte de 80-95% care au fost deja discutate la uh, Consiliu și au fost sprijinite de un număr mare de membri, dar nu, nu toate statele membre, fiindcă unii s-au și opus. Și acest subiect se va afla pe ordinea de zi printre prioritățile președinției finlandeze. Apoi, uh, doamna președinte a Comisiei a propus și o lege privind uh, schimbările climatice pentru a pune în aplicare obiectivul uh, de neutralitate climatică în 2050, ceea ce înseamnă și legislație care trebuie să fie pusă în aplicare între 2030 și 2050. Apoi mai avem și un pact climatic european între regiuni, comunități locale, societatea civilă și, și școli. Și un uh, element foarte important aici este cadrul financiar multianual, CFM-ul pe 2021-2027, uh, aici e o greșeală pe diapozitiv. Propunerea Comisiei este sporirea cheltuielilor pentru obiectivele climatice de la 20% la 25%, ceea ce a însemnat 320 de miliarde de euro și în mandatul anterior s-a dat o rezoluție la Parlamentul European care cerea uh, majorarea cu cel puțin 30% a cheltuielor pentru climă până în 2027. Deci, iată o majorare mai mare decât cea propusă de comisie. O altă propunere reprezintă fondul pentru o tranziție justă, ceea ce propune o tranziție la, către energie curată în regiunile producătoare de cărbune. Uh, și s-a cerut alocarea a 4,8 miliarde de euro pentru uh, acest uh, fond uh, în CFM-ul 2021-2027. Ce este important în Uniunea Europeană pentru acest obiectiv este că obiectivele să fie împărțite între sistemul ETS și sectoarele care nu participă la sistemul ETS Aici avem un obiectiv de minus 21% pentru ETS și minus 43%, primul este pentru 2030 și al doilea 40% pentru 2030. Până în 2020, reducerea anuală este de 1,74%, care va fi majorată apoi la 2,2% pe an, începând cu 2030. Sistemul ETS um, acoperă 45% din uh, emisiile de gaze cu efect de, de, efect de seră, 11.000 de unități și uh, a, directiva pentru a patra fază a fost adoptată în 2018. Distribuirea um, cotelor uh, se face prin uh, licitații și uh, uh, distribuție liberă în sectoare care au un uh, risc de de localizarea carbonului uh, cu, cu, cu uh, o eliminare treptată până în 2030. La începutul uh, sistemului ETS, aceste cote, aceste alocare de cote au, ex, au um, depășit emisiile, deci am avut un excedent de 2,1 miliarde de tone de dioxid de carbon, ceea ce a dus la prețuri scăzute pentru cote, de asta s-a creat, din cauza acestui excedent, între 2014 și 2016 a avut loc prima măsură care s-a numit backloading, deci 300 de milioane de, de cote nu au fost licitate, ci au fost păstrate. Iar în următoarea fază avem un nou um, instrument, MSR, Rezerva de Stabilitate a Pieței, de la începutul anului, unde avem uh, o parte a cotelor totale care sunt uh, puse într-o rezervă și uh, conform unui indicator, aflăm dacă cotele care sunt în circulație scad sub un anumit nivel stabilit și atunci sunt emise iar uh, prețul uh, cotelor a crescut, vedeți acest uh, cu albastru avem cotele și vedeți care sunt anii unde depășesc partea cu gri, care sunt emisiile verificate. Și linia roșie este, este nivelul prețurilor. În 2018 prețul a crescut după introducerea acestei măsuri uh, MSR, uh, acest sistem MSR și uh, din iulie s-a ajuns la 25, la 25 de euro. Deci măsurile acestea funcționează și prețul a crescut. Și astfel se reușește eliminarea acestui excedent de pe piață. Este un sistemul ETS, care sunt provocările dacă uh, s-ar uh, um, majora obiectivul de reducere a gazelor cu efecte de seră până la 55%, înseamnă că reducerea uh, din cadrul ETS ar ajunge la ar trebui să crească și ea, această reducere ar trebui să fie și mai mare, deci ar trebui să se reducă emisiile cu 61-65% față de nivelul din 2005 și asta s-ar putea face prin consolidarea plafonului sau prin uh, măsuri privind acest MSR sau prin uh, uh, anularea cotelor. Mai aveam și altă provocare. Unele state membre au anunțat uh, o eliminare treptată și asta prin intermediul legislației Germania, Marea Britanie, Spania, Danemarca, Portugalia și în momentul în care uh, aceste aceste instalații vor face parte din ETS și emisiile nu ar mai fi în sistemul ETS, atunci am avea o situație similară ca înainte, adică un excedent uh, mare, ceea ce ar însemna șoc că mm, cotele suplimentare vor fi anulate și asta s-a, s-a propus eh, și în state membre pentru eliminarea treptată a cărbunelui și eh, asta este totuși o discuție care are loc la nivelul țărilor, la nivel național, dar și la nivel european. Există și eh, orientări privind asistența de stat din acest domeniu care va, care va expira la sfârșitul 2020, trebuie să fie revizuit și acesta este un punct, o, o, un punct ce trebuie mm, efectuat și apoi un fond de modernizare la care, asupra căruia s-a ajuns la un acord. Acest fond se folosește pentru modernizarea sistemelor energetice și pentru îmbunătățirea um, eficienței energetice în statele membre care au un PIB pe cap de locuitor de mai mic cu 60% decât media Uniunii. Și uh, prin uh, vor exista și rapoarte anuale uh, pentru a, pentru a monitoriza situația. Și cealaltă parte, emisiile din afara sistemului ETS, care sunt uh, reglementate de uh, regle, uh, regulamentul privind partajarea efortului. Este vorba de emisii din sectorul transportului, din sectorul re, clădirilor rezidențiale, agricultură și ținta este de 10% pentru 2020, minus 10% și minus 30% pentru 2030 față de 2005. Vedeți aici care sunt țintele pentru statele membre, cu albastru închis și cu bleu avem uh, țintele pentru 2030. Asta pentru a vă arăta că obiectivele pentru 2030 sunt mult mai stricte decât pentru 2020 pentru multe state membre. Dacă ne uităm la proiecțiile și prognozele actuale ale statelor statelor membre în ceea ce privește gazele cu efect de seră, numai câteva țări, cu verde aici, au, au, deci, au, au reușit să atingă țintele pentru 2030 cu instrumentele pe care le au la dispoziție, iar celelalte cu portocaliu mai au încă de lucru până la atinge țintele din 2030 uh, pentru sectoarele din afara ETS-ului. Uh, statele membre au trebuit să um, trimite comisiei planuri de evaluare în domeniul energetic um, și uh, acestea au fost revizuite de comisie. Iar rezultatul a fost că reducerea emisiilor din aceste sectoare nu va atinge Uh, ținta prevăzută de 30% va fi cu 2% mai jos dacă statele membre nu um, și, și statele membre nu au prezentat uh, și unele state membre nu au prezentat uh, măsuri suplimentare pentru a atinge acest, acest obiectiv. Statele membre au primit recomandări din partea Comisiei că trebuie să întocmească noi planuri până la sfârșitul anului acesta și apoi vor fi din nou evaluate acestea. Iată, deci, obiectivele pentru regenerabile. Este un pachet mare, avem un obiectiv de 20% regenerabile până în 2020 și 32% până în 2030, ponderea regenerabililor în mixul energetic. Iar aici avem uh, directiva privind regenerabilele, care include o clauză de revizuire pentru o revizuire în sus a acestor obiective până în 2023, deci va fi un punct pe de zi uh, în activitatea acestui, man, uh, acestui parlament și apoi se va evalua se vor evalua planurile statelor membre privind eficiența energetică. Acestea arată că există un decalaj de 1,1 până la 1,6% până la atingerea obiectivului de, de pondere de 32%, 32% a regenerabililor până în 2030, iar atingerea acestui obiectiv depinde de contribuția unor state membre mai ambițioase. Apoi avem și eh, ținte pentru eh, eficiența energetică. Acestea țin de eh, consumul energetic primar și final, în ceea ce privește consumul primar uh, s-a constatat o... Avem, dorim o îmbunătățire de 13% uh, până în 2020 și de 26% până în 2030 și aici în evaluarea planurilor statelor membre există în continuare un decalaj uh, în ceea ce privește atingerea obiectivelor de eficiență energetică. Obiectivul este la 2 până la 6% distanță de obiectivul necesar și doar câteva state membre au uh, înaintat planuri în ceea ce privește eficiența energetică. Aiată situația aici pentru sistemul aviației. Sectorul aviației, uh, sectorul uh, aviației internațională nu face parte bineînțeles, dintre obiectivele Uniunii Europene, pe care vi le-am arătat, ceea ce privește gazele cu efect de seră, emisiile interne sunt stabile dar, uh, dar cele internaționale sunt în creștere din acest sector, iar pentru aviația internațională 19% din emisiile la nivel global provin de la zboruri ca, uh, cu, ca, uh, care pleacă din Uniunea Europeană. Deci ponderea Uniunii Europene este destul de mare aici. Situația este următoarea. La nivel global, țările au ajuns la un acord ca ca ICAO să pună la punct instrumente și măsuri în această perioadă. Țările trebuie să colaboreze la nivel mondial. ICAO a pus la punct uh, sistemul Corsia și uh, coșul de măsuri pentru a reduce pentru a reduce emisiile. Detaliile acestui program uh, Corsia nu au fost încă stabilite uh, ce, ce unități vor fi eligibile și ce se va face cu uh, numărarea dublă a contribuțiilor de, determinate la nivel național, mă rog, în conformitate cu, Paris, cu acordul de la Paris, Uniunea, importantă, Uniunea um, Europeană trebuie să hotărască dacă va participa la sistemul Corsia sau dacă emisiile din aviație vor fi incluse în continuare în sistemul ETS. În 2014, Uniunea Europeană a inclus toate emisiile din, din sectorul aviației în ETS, dar după aceea a existat propunerea opriți cronometrul pentru a, pentru a scoate partea internațională a sectorului aviației și a emisiilor provenite de acolo. Acum să vedem ce se va întâmpla. Mai avem alte discuții în acest domeniu și anume că aviația comercială este scutită de la aceste taxe și, uh, și uh, se cere o taxă pe cherosen la nivel european. Apoi avem orientările Uniunii Europene în ceea ce privește ajutorul de stat pentru aeroporturi și uh, companii aeriene care sunt în curs de revizuire acum. Folosirea combustibilului din surse regenerabile în aviație pune foarte multe provocări și probleme uh, fiindcă aici, aici uh, intră în joc și agenda de cercetare și inovare. După care avem uh, emisii din sectorul transportului. Transportul internațional nici el nu este inclus în uh, țintele uh, europene și uh, în, uh, în 2018 Organizația Mondială Internațională Maritimă Internațională uh, a hotărât o strategie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Obiectivul era reducerea anuală a emisiilor din transportul maritim cu 50% până în 2050 față de, domeniu, față de nivelul din 2008. Sunt uh, acum în discuție măsuri pe termen scurt uh, pentru 2020-2023, dar nu s-a hotărât un calendar pentru pentru măsurile pe termen mediu și lung. În conformitate cu directiva ETS, se prevede ca Comisia să revizuiască acțiunile um, Organizației, internaționale, Organizației Maritime Internaționale în mod regulat și se cere se cer măsuri și acțiuni pentru a reduce emisiile din transportul maritim uh, cu începere din 2023. Și um, aici uh, Comisia Comisia a propus adaptarea reg- regulamentului privind monitorizarea europeană pentru a corespunde cu sistemul de colectare a datelor internațional și să vedem ce se va întâmpla cu datele din transportul maritim. Iată aici o situație similară sectorului aviației. Emisiile din transportul uh, maritim cresc. Uh, linia de bază este cea portocalie, cea de, de sus uh, reprezintă scenariul de cerere ridicată. Avem un sector deci, care își, unde emisiile cresc puternic, deci trebuie să vedem ce măsuri de reducere pot fi aplicate. Un alt domeniu la nivel european reprezintă emisiile de dioxid de carbon de la vehicule. Aici avem, s-a dat foarte multă legislație nouă în ultimul timp. Sectorul transportului Uh, are o tendință de creștere, a dovedit o, tendință de creștere și reprezintă 22% din emisiile de gaze cu efect de seră în, în Uniunea Europeană. În ultimul an, uh, emisiile de dioxid de carbon uh, de la camioane au crescut și ținta pentru, ajungând la 120 de grame pe, de dioxid de carbon pe kilometru, iar ținta este de 95 de grame, n-am ajuns acolo, Asta scoateți pentru uh, autoturisme. Apoi, uh, vânzarea vehiculelor hibride și uh, electrice a crescut cu 50%, totuși uh, uh, ponderea lor în flota de mașini rămâne foarte scăzută de 2%. Ce se întâmplă la nivelul legislației? Avem o revizuire a regulamentului pentru standardele de performanță în ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon pentru autoturisme care trebuie să, fie, să aibă loc în 2023 și o revizuire a regulamentului pentru vehicule grele în 2022. Apoi avem și o directivă privind taxarea vehiculelor grele pentru folosirea anumitor infrastructuri, deci Eurovinieta, taxa de drum uh, pentru uh, vehicule grele va fi și ea revizuită. Aici uh, e important că, bineînțeles, statele membre pot să să perceapă taxe conform uh, distanței, dar și conform unei cost extern, ceea ce înseamnă poluarea uh, atmosferică și uh, poluarea fonică, deci asta înseamnă că emisiile de dioxid de carbon nu pot să fie incluse aici. Apoi, în propunerile doamnei von der Leyen și în scrisorile comisiei s-a făcut referire la taxa de ajustare la frontieră. În conformitate cu regulile OMC, o astfel de taxă ar preîntâmpina relocalizarea producției poluante către țări din afara Uniunii Europene, care se numește și delocalizarea carbonului. Această taxă la frontieră, taxă vamală, ar putea să fie un tarif la importuri sau reduceri pentru exporturi și uh, ar include taxe la import care sunt folosite pentru bunuri produse în țări ce nu au uh, un, uh, o, un sistem ETS uh, ca în Uniunea Europeană care să se reflecte în preț. Sistemul ETS reprezintă o modalitate de a rezolva problema de localizării carbonului prin eh, libera alocare a cotelor către industriile consumatoare intensiv de carbon. Deci, eh, sectoarele care sunt eh, expuse aceste probleme sunt stabilite, sunt definite într-o listă oficială și uh, se ține cont de intensitatea sectorului în ceea ce privește alocarea liberă, iar uh, asta însă, acest sistem de alocare liberă nu respectă regulile OMC și deci uh, aplicarea unei astfel de măsuri s-ar putea să necesite um, schimbări la, la regulile sistemului ETS și acum am apropiat de sfârșit. O altă chestiune reprezintă eliminarea treptată a combustibilului fosil. În 2009, liderii de la G20 au fost de acord cu această cu eliminarea subvențiilor, eliminarea treptată a subvențiilor pentru acest tip de combustibil. Pe termen mediu avem un raport de la Comisie cum în ceea ce privește uh, uh, situația acestei eliminări treptate și cel mai recent raport din ianuarie 2019 arată că subvențiile uh, au rămas totuși stabile între 2008 și 2016, cifrate la uh, 54-55 de miliarde, nu au, nu au scăzut în ciuda acestui acord internațional, acestui angajament internațional, iar Comisia a anunțat că, că în uh, evaluarea refit, vor analiza de aproape această posibilitate de a elimina subvențiile pentru combustibil fosil iar în martie 2019, Parlamentul European a votat excluderea cheltuielilor privind producerea sau combustia combustibilului fosil de la uh, Fondul European de Dezvoltare Regională și la Fondul de Coeziune. Iată, deci, iată niște măsuri pentru sprijinirea acestei eliminări treptate a subvențiilor. Și am ajuns la finalul prezentării mele în ceea ce privește provocările viitoare, nu puține la număr, dar, uh, bineînțeles, acest subiect este foarte important și în cadrul opiniei publice la ora actuală. Vă mulțumesc pentru atenție. Um, mulțumesc. Cred că v-au scăpat câteva sectoare, dar nu așa este, aveți dreptate. Este probabil o foarte bună imagine de ansamblu, au, depășit un pic uh, cele 15 minute alocate. Acum, dacă are cineva întrebări, comentarii, dar, în principiu, ar trebui să fie o sesiune de întrebări și răspunsuri. Astăzi nu facem politică. Este men... Evenimentul de astăzi este menit mai degrabă să ne permită să ne informăm asupra subiectului. Doamna Sințici. Hvala vam lijepo. Kad govorimo o koordiniranju ovih aktivnosti o kojima smo govorili, o smanjenju emisije, o zelenoj tranziciji... Mulțumesc, spune domnul Sincici. În Croația avem documente la nivel național, strategia pentru adaptare la schimbărilor climatice, care trebuia să fie adoptată în urmă cu câțiva ani, dar este în întârziere, iar acum ar urma să aibă loc să fie adoptată o nouă strategie energetică, dar nu știm când va, se va întâmpla acest lucru, acest lucru. Strategia valabilă până în 2010 se baza pe energie termică și pe energie nucleară. Însă, până la urmă, ă, instalația nucleară nu a fost construită. Și asta nu este o abordare ă, verde. Auzim că trebuie monitorizat ce se întâmplă în anumite țări. Mulțumesc. Um, did not really hear a question, though. Mulțumesc. Nu mi s-a părut că a, a, a fost adresată o întrebare. Thank you. I don't know if I can uh, leave out... Doamna Weiss, nu știu dacă pot să nu menționez ceva care poate nu e politică, dar e subsidiar politicii. Apreciez uh, tonul bazat pe probe din această dezbatere. Multe întrebări pot fi adresate uh, referitoare la această, imagine, la această imagine de ansamblu foarte cuprinzătoare. Una mi se pare însă foarte importantă pentru Danemarca în ceea ce privește uh, transportul maritim. și mecanismul MRV Și cred că acesta ar fi incorporat în uh, cadrul EMO. Măsurarea emisiilor de CO2 din transportul maritim va fi aceeași uh, uh, același sistem ca pentru ca cel pentru Organizația Internațională a um, Organizația Maritimă Internațională, se va calcula um, emisi, se vor cal calcula emisiile uh, pe bază de container sau pe bază de vas, pentru că mi se pare că e foarte important uh, Uh, și dacă, uh, mă bucur deci că s-a discutat uh, pe bază factuală, dar dacă cumva răspunsul mă surprinde, atunci s-ar putea să am și o evaluare politică. Domnul Balț, mulțumesc. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, în timp ce luptăm pentru climă, trebuie să nu uităm competitivitatea și influența pe care uh, trebuie să o avem în restul lumii, pentru că și ceilalți trebuie să-și facă treaba în ceea ce privește clima. Ați vorbit despre problema introducerii taxelor transfrontaliere sau um, intro, despre introducerea unor taxe la frontieră. Poate ne putem gândi la un sistem prin care companiile care importă bunuri în Uniunea Europeană uh, să uh, trebuiască să fie obligate să cumpere certificate verzi din țările în care importă, ceea ce ar ajuta să uh, crească um, investițiile verzi în țara respectivă și ar reduce prețul uh, energiei uh, regenerabile. Mulțumesc, domnul Blos. Mulțumesc. Două întrebări. În primul rând, menționați faptul că taxa de ajustare la frontieră probabil nu este compatibilă cu regulile OMC. Eu am auzit altceva și poate îmi puteți explica mai mult despre de ce credeți că uh, nu, e, nu ar fi compatibile. Și a doua întrebare, nu știu dacă aveți răspunsul, dar vă întreb. Puteți compara scenariile pe care le avem acum cu re- de reducere pentru CO2 și uh, față de obiectivul uh, de 1,5 grade uh, din uh, raportul IPCC referitor la atingerea celor 1,5 grade? Mulțumesc, domnul Luena. Mulțumesc. Am o întrebare generală. Sper să nu aibă dreptate prognozele, dar se pare că economia mondială și europeană ar putea intra într-o nouă fază descendentă și până când se prevede menținerea acestor politici ambițioase cu o economie care, mă rog să zicem că nu e în recesiune, dar cel puțin e în scădere, în descreștere și cum uh, prevăd acele grupuri politice și acea parte a societății a țărilor care, mă rog, care doresc să să facă față acestor norme, să facă față în, în contextul uh, acest, în context deflaționist. Um, se vor uh, uh, trebuie să, să ne dăm seama că e nevoie ca politicile ambițioase pe care ni le propunem să meargă mână în mână cu posibilitatea unei perioade, a unui, unei etape în capitalismul economic de descreștere și trebuie să ne asumăm acest lucru, fiindcă negaționi, negaționiștii, cei care se opun, altfel ne vor spune că nu se poate să avem aceste obiective și să mai și creștem economic. Fiindcă și de asta e nevoie să avem un, dacă avem o poziție uh, progresistă și pentru mediul înconjurător, trebuie să ne punem această întrebare și să o asumem. Vreau să vă întreb dacă aveți eh, vreo um, posibilitate de a, de a crea o, compatibil, o compatibilitate între aceste obiective ambițioase și un nou ciclu de creștere economică. Mulțumesc. Can be answered. Să vedem dacă put, se poate răspunde la această întrebare. Mulțumesc, domnul Hogic. Mulțumesc și vă mulțumesc pentru această prezentare atât de interesantă. Uh, o voi studia mai îndeaproape. Eu mă întreb un lucru în ceea ce privește aceste proiecții. În primul rând, sunt de acord cu întrebarea privind uh, compatibilitatea cu regulile OMC și uh, relația cu alocările sau cotele gratuite. Din punctul nostru de vedere, cum vedeți rolul investițiilor în combustibil fosil, precum gazele naționale, considera- naturale. Considerați că sunt un uh, obstacol sau un element pozitiv în tranziția către um, o economie cu emisii mai reduse? Foarte bună întrebare, spune președintele. Mai uh, urmează domnul Canev și apoi aș uh, propune să încheiem uh, lista vorbitorilor. Domnul Canev, apoi voi avea și o, o întrebare și apoi voi da cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc. Întrebarea mea principală Întâi aș vrea să întreb dacă vom primi prezentarea a fost foarte interesantă și mi-aș dori să o primesc. Aș vrea să vă întreb în ceea ce privește tehnologia. Nu știu dacă Institutul consiliază Comisia cu privire la acest uh, subiect, dar credeți că suntem pe calea de a obține tehnologiile de care avem nevoie de exemplu, pentru ca industria siderurgică să continue să funcționeze în Europa, dacă a... suntem pregătiți uh, la nivel uh, industrial pentru a ne atinge obiectivul din 2050, uh, industria sticlei are mari probleme Acum, uh, um, industria sticlei um, folosește multă energie, are emisii foarte ridicate, dar noi în același timp vrem să eliminăm plasticul, să-l înlocuim cu sticlă. Um, știu că, de exemplu, în uh, Bulgaria sunt multe astfel de întreprinderi care produc sticlă și au probleme și nu vor putea să continue. De apoi, echilibrul energetic. Știm că Uh, valurile și vântul uh, pot produce mai multă electricitate decât uh, avem nevoie, însă în momentul de față nu suntem capabili să stabilizăm rețelele. Și pentru a asigura asta ar fi nevoie de o investiție enormă într-un sistem european de stabilizare a rețelelor energetice. Eu vin, în plus, eu vin dintr-o țară um, mai degrabă izolată, cu mulți vecini uh, state terțe uh, și mi se pare deci o idee um, foarte ambicioasă. Aș mai avea întrebări și despre transport, dar n-am să mă mai lungesc. Mulțumesc. Am să adaug eu ceva privind transportul. Poate că nu va fi întrebarea dumneavoastră, dar va fi despre acest subiect. După cum ați spus, pe bună dreptate, lucrăm în politicile UE cu standarde bazate pe CO2, însă vedem că la nivel național avem din ce în ce mai multe țări care vor să nu mai folosească motorul pe combustie. Este o, o țintă pentru multe țări din Uniunea Europeană, nu toate, dar este pentru unele dintre țări. Însă vor avea probleme cu piața internă regulile privind piața, regulile pie, piețelor interne aproape interzic țărilor să aibă astfel de obiective. Aș vrea să știu din partea dumneavoastră cum țările care vor să renunțe la motorul pe combustie pot face asta în cadrul actual, în contextul în care Uniunea Europeană ă, continuă să stabilească numai standarde de CO2. Vă dau cuvântul. Aveți 10 minute. Mulțumesc! În ceea ce privește prima întrebare foarte specifică, dacă regulile de monitorizare uh, ale Organizației uh, uh, Maritime Internaționale permit calcularea pe bază de container și nu pe bază de vas, de navă, nu vă pot răspunde imediat. Ar trebui să verific. E o întrebare foarte specifică. În ceea ce privește uh, taxa la frontieră, n ar vrea să spun că este uh, în sine împotriva regulilor OMC, însă trebuie să ținem cont de faptul că Uniunea Europeană, ca parte a sistemului de comercializare a cotelor de emisii, are o cale de a aborda chestiunile de competitivitate. Și exact acesta este uh, oferă cote gratuite industriilor uh, care suferă de pe urma unei concurențe internaționale puternice. Deci nu trebuie să participe la licitații, ci primesc aceste uh, cote gratuit. Și astfel protejăm aceste industrii. Dacă acum și deci astfel spunem nu sunt costuri suplimentare pentru aceste cote, pentru că nici cei din statele terțe uh, nu trebuie să cumpere uh, cote, uh, ceea ce vă pune, le, îi pune practic pe picior de egalitate. Însă, dacă pui o taxă la frontieră pentru importuri, trebuie să vezi cum uh, vor, uh, cum se potrivesc cele două. S-ar putea să fie complicat să avem cele două instrumente în același timp. Asta doream să spun. Nu doream să spun că, în general, nu este o opțiune, că nu poate fi făcut, ci um, era vorba de faptul că Uniunea Europeană deja a abordat într-un alt mod chestiunea competitivității. Și dacă ar fi două reguli, atunci ar trebui văzut dacă este în um, dacă este compatibil cu regulile OMC. Apoi, sunt de acord cu declarația că există și alte moduri de a aborda chestiunile de competitivitate internațională. De exemplu, Uniunea Europeană a introdus ceva ce nu am menționat în um, prezentare, regulamentul EFCAS, um, prin care um, cei care importă în Uniunea Europeană trebuie să respecte aceleași uh, standarde cu uh, producătorii locali, deci cu industria locală. Deci, în funcție de sectoare, există diferite uh, moduri de a aborda chestiunea competitivității. Taxa la frontieră este o cale Însă există și alte instrumente, unele dintre ele fiind deja implementate de Uniunea Europeană în anumite sectoare. Apoi a existat întrebarea în ce măsură uh, obiectivele, țintele UE corespund cu atingerea obiectivului de 1,5 grade și uh, corespund cu scenariile IPCC de 1,5 grade. Din păcate, scenariile IPCC nu sunt atât de precise uh, ca să ne explice ce înseamnă asta pe, tot pentru Uniunea Europeană. Nu, ei uh, au făcut calculele pentru nivelul global și apoi fiecare trebuie să își calculeze mm, uh, propriile ținte în funcție de țară și regiune. Când uh, ne uităm la bugetele globale și pentru regiuni bugetele de emisii care stau la baza scenariului de 1,5 grade, ce au făcut cei de la IPCC? Au au crescut uh, uh, buge- au fost mai generoși pentru perioada până în 2030 și apoi mai strict pentru perioada 2030-2050. În acest raport privind uh, în ceea ce privește 1,5 grade. Iar apoi, în ceea ce privește reconcilierea sau împăcarea uh, reducerii emisiilor și um, economia și tendința uh, de scădere a, uh, în economie. E nevoie de mari investiții pentru a implementa strategiile de reducere a emisiilor, dar am văzut uh, că în trecut că reducerea emisiilor în trecut a fost acompaniată sau cauzat de uh, uh, o scădere a creșterii economice sau de perioade de recesiune. Apoi, o întrebare referitoare la investițiile în gazele naturale și perioada de tranziție. Gazul natural are emisii mai scăzute decât cărbunele sau petrolul și, în mod clar, va fi nevoie de gaz în perioada de tranziție Însă este clar de asemenea că într-o lume neutră din punct de vedere al, al emisiilor de carbon în 2050 nu va mai exista loc pentru gazele naturale pentru că sunt un combustibil fosil. Și deci va trebui să renunțăm și la gaz pe termen lung. Deci um, investițiile în gaze naturale trebuie făcute cu mare prudență. Apoi, o întrebare privind uh, provocările tehnologice în sectorul industrial. S-a menționat industria sticlei. O altă industrie care produce foarte mari emisii este cea a cimentului. Așa este. În industrie ne confruntăm cu provocări tehnologice, încă nu avem toate soluțiile de care avem nevoie, trebuie să aibă loc mai multă cercetare în aceste industrii pentru, ca, pentru a avea sisteme de Uh, producție care să nu emite uh, CO2. Pe de altă parte, însă, avem destul de mari progrese tehnologice în acest domeniu și trebuie să le aducem din domeniul inovației uh, în aplicarea directă în industrie. Însă, clar este un domeniu în care mai este mult de făcut și există în continuare mari provocări. Apoi, întrebarea dificilă privind um, finalul uh, sau eliminarea motoarelor pe com- cu combustie și cum să facem asta în uh, politica europeană. Sunt convinsă că ați analizat mai îndeaproape acest uh, subiect pentru a vedea cum ar putea face statele membre pentru a stabili o astfel de țintă, un astfel de obiectiv. Cred că în momentul de față vedem că există anumiți producători auto care și-au stabilit ei înșiși aceste obiective. Mi se pare un pas important că, ca și industria să-și asume astfel de obiective, însă este, ar fi ceva ce ar trebui să uh, discut cu colegii mei care lucrează la transport pentru a vă da un, um, un răspuns mai clar. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, nicio problemă. Și vă mulțumesc pentru că ați răspuns la toate întrebările. Cred că aici încheiem prima noastră rundă de discuții. Rămân uh, multe subiecte, însă am um, acoperit o serie de subiecte în care va fi nevoie de um, Uh, dezbateri politice și raportorul pentru dosarul MRV uh, de monitorizare, raportare și verificare uh, va contacta deja. Oricum, va fi nevoie de multe discuții politice. Trecem la al doilea vorbitor, Francisca Wolf, și ea de la Eco Institut, să vedem dacă dumneavoastră reușiți să respectați cele 15 minute. Și când vă întoarceți acasă, puteți să să, faceți un, să vă faceți un pic de... să vă comparați rezultatele. Vă rog. Mulțumesc frumos. Mă voi referi la politici uh, destul de vaste. Nu sunt uh, optimistă în privința respectării timpului alocat, însă prezentarea mea va fi una selectivă. Există o serie întreagă de chestiuni uh, în curs uh, sau care au fost uh, discutate în uh, legislatura anterioară și pe care nu am să le tratez. Structura prezentării mele seamănă cu prezentarea colegei care tocmai a luat cuvântul. Am să menționez anumite chestiuni care vor fi incluse în, care au fost incluse în ultimele săptămâni în agenda comisiei. Am să trec mai apoi la alte aspecte uh, în cazul uh, cărora s-au identificat lacune de implementare în uh, mandatul anterior și mă voi referi și la diverse chestiuni care vor fi revizuite în perioada următoare. Mă voi referi întâi și întâi la chestiuni generice cu privire la situația actuală și la opțiunile ce au fost identificate în bună parte de Parlamentul anterior, dar și de alte institute, instituții europene uh, și la cum anume pot să fie, poate să fie asigurat progresul acestor uh, problematici, însă mă refer și la anumite tendințe periculoase, problematice pe care UE va trebui să le trateze în următoarea legislatură, începând de la uh, populațiile de insecte, poluarea cu uh, uh monoxid de azot și așa mai departe diverse chestiuni de mediu, biodiversitate, capital natural și așa mai departe. Principalele aspecte uh, se referă la faptul că lipsește o strategie generală de dezvoltare durabilă cu obiective detaliate, ținte concrete uh, structuri instituționale și resurse concrete în acest sens. CFM-ul, următorul care e în curs de negociere, trebuie să fie orientat mai puternic către dezvoltarea durabilă și, evident, în afară de finanțare, preocupările de mediu trebuie să fie și ele integrate în toate politicile europene. Politicile de mediu uh, au nevoie de o bază de finanțare mai uh, solidă, de asemenea. S-a remarcat de asemenea că UE uh, va arăta anumite obiective din uh, politica, din planul de acțiune european, referitor la biodiversitate UE încă nu e eficient din punct de vedere resurselor și nu dă dovadă de emisii reduse de carbon, mai ales în privința calității uh, Uh, apei, care este uh, de asemenea o problemă. În ceea ce privește integrarea considerată de mediu în diferite politici sectoriale, în PAC, în politica pentru pescuit, astea sunt chestiuni uh, problematice și inclusiv integrarea problemelor de mediu în fondurile structurale și în politica de coeziune. Vestea bună, așa cum toată lumea știe, Doamna președintă von der Leyen a propus uh, un pact ecologic european care va fi prezentat în următoarele 100 uh, de zile de mandat. Se referă la diverse chestiuni interesante, începând de la noi angajamente privind neutralitatea climaterică, sunt, uh, este inclus un nou fond pentru tranziția echitabilă, pentru susținerea inclusivă a industriilor neg- afectate negativ de politici climatice o nouă strategie pentru diversitate pentru 2030, o strategie zero poluare, un plan uh, de acțiune care va include microplasticul și un nou plan, o nouă strategie pentru uh, alimentele durabile. Iată, sunt incluse o serie întreagă de elemente care de regulă au fost uh, acoperite prin planul, prin programele de acțiune de mediu. E nevoie de o clarificare între relația dintre uh, Pactul Ecologic European și cel de-al uh, optulea plan de acțiune european care trebuia, uh, în mod normal, negociat uh, și pregătit din toamna aceasta începând. În privind ceea ce privește dezvoltările durabile, după ce au fost adoptate ODD-urile în 2015, Comisia a adoptat un pachet de dezvoltare durabilă care a confirmat angajamentele uh, Eh, respective de includere eh, a ODD-urilor în politicile generale și de dezvoltarea unei viziuni pe termen lung. În documentul de reflecție pe 2019 s-a elaborat eh, o asemenea viziune pe termen lung, a fost, au fost prezentate trei scenarii pentru dezvoltarea durabilă pentru politicile în materie ale UE, iar Parlamentul European, în rezoluția din cadrul cel de șaptelea EAP, a optat pentru unul dintre cele mai ambițioase dintre cele trei scenarii și recomandă în acest uh, sens adoptarea unei strategii generale pentru implementarea ODD-urilor de către UE și statele sale membre, cu un calendar detaliat pe 2030 și cu măsuri concrete, pentru, propuneri concrete pentru structurile instituționale, de monitorizare indicatorilor și de uh, integrare a ODD-urilor în politică și în legislație. La modul concret s-au propus declarații comune privind sustenabilitatea, privind durabilitatea de către Parlament, Consiliu și Comisie pentru integrarea acestora în cadrul priorităților uh, instituționale multianuale. Alte sectoare în cadrul cărora Parlamentul European a identificat nevoia de a se continua eforturile la nivelul uh, dezvoltării durabilitate sunt uh, lanțurile valorice durabile și sistemele de due diligence pentru companii uh, pe teme de mediu și drepturile ale omului, durabilitate uh, și aspecte climatice în uh, acordurile comerciale, durabilitatea bunurilor de import, cum ar fi uleiul de palmier, biocombustibilul, chiar cheresteaua și, de asemenea, producția durabilă de alimente și consumul acestora. Uh, o altă chestiune, ultima, se referă la finanțarea de mediu. Comisia a propus, după cum știți, un nou program LIFE care acoperă 4,5 miliarde de euro. Parlamentul European, în uh, ultima perioadă legislativă, a sugerat sporirea acestui buget la 7,27 miliarde de euro S-a solicitat și o, uh, integrare a acestor obiective în, în uh, um, CFM, în toate mecanismele de finanțare și toate linii bugetare și a fost propusă și includerea uh, unei revizuri la mijloc de montat uh, obligatorii în acest sens. S-a propus de asemenea un uh, fond pentru tranziția energetică echitabilă, așa cum am mai menționat, care a fost adoptat de doamna von der Leyen și, uh, de asemenea, s-a propus excluderea producției de combustibil fosil sau combustibil acestora din uh, uh, FDR și Fondul de Coeziune. Anumite chestiuni au fost menționate în mod expres de către președinta aleasa Comisiei în cadrul agendei sale pentru Europa și în scrisoarea de misiune pentru Franz Timmermans. Și Virginius Sinchevicius. Sper că nu am pronunțat greșit numele acestuia. Una dintre chestiuni se referă la mm, biodiversitate, la utilizarea uh, terenului și la biocapital. Sunteți uh, cu toții, uh, cred eu, familiarizați cu conceptul uh, de verificare a adecvării. Ambele chestiuni rămân, ambele directive rămân uh, importante pentru politica în materie de biodiversitate. Este însă nevoie de o consolidare a acestora. Rețelele Natura 2000 sunt în continuare incomplete în majoritatea statelor membre. Există un raport, urmează să fie publicat cu referire la uh, sistarea biodiversității, a pierderii la nivel de biodiversitate până în 2020. Uh, Comisia va compila un raport privind situația naturii, urmând să fie publicat în uh, 2020. Uh, Opțiuni de a trata viitoarele provocări, în bună parte integrarea preocupărilor de uh, Uh, biodiversitate în alte politici, cum ar fi, de pildă, reforma PAC, dar și în politicile în materie de pescuit și în alte asemenea politici și instrumente de finanțare. O sugestie făcută de Parlamentul European, uh, sporirea finanțării în cadrul CFM, revizuirea politicii în materie de sol a UE, uh, abandonată în 2014, cred, dar care ar putea să fie stimulată în urma publicării raportului IPCC referitor la sol, și în care se subliniază rolul uh, unui sol de calitate pentru atenuarea schimbărilor de mediu, uh, strategia UE în materie de biodiversitate, care ar trebui să fie susținută prin obiective și prin finanțare, lucru uh, pe care Parlamentul asume de asemenea și se sugerează de asemenea implementarea regulamentului UE în privința cherestelei, și, de asemenea, se subliniază angajamentul internațional uh, față de conferința privind biodiversitatea COP15, care are în vizor o perioadă până în 2030 momentan. Referitor la eficiența resurselor, economia circulară și managementul deșeurilor, a fost publicat un plan de acțiune în 2015 în materie de eco-design, a fost urmat ulterior de diverse propuneri legislative și de legislații uh, concrete. Există, de asemenea, directiva în materie de ecodesign pe care Parlamentul a solicitat-o, care a solicitat o revizuire acesteia în 2015. Doamna președintă von der Leyen a anunțat uh, un nou plan de acțiune în materie de economie circulară. Un alt aspect uh, se referă la strategia europeană în materie de plastic în economia circulară, care este actualmente în vigoare. Viitoarele provocări acum și propuneri referitoare la cum se pot trata acestea, implementarea unei ameliorări a strategiei privind economia circulară, din raportul Comisiei, de asemenea, lărgirea domeniului de aplicare a directivei privind ecodesignul dincolo de uh, produsele uh, Uh, legate de energie, pentru a include și criteriile legate de eficiența energetică, includerea unor noi cerințe în materie de design care să asigure produse care durează mult, reparabile și eficiente, uh, de pildă cele din planul de acțiune prin economia circulară, tratarea barierelor pentru uh, adoptarea uh, materiei prime secundare, stabilirea unor criterii pentru conținutul reciclat, pentru uh, produsele din plastic, interdicția microplasticului în produsele cosmetice până în 2020, reducerea deșeurilor maritime, ameliorarea competitivității pentru plasticul reciclat, stabilirea unor definiții uh, obligatorii și a unor ținte referitoare la deșeurile alimentare și revizuirea uh, directivei privind uh, sfârșitul ciclului de viață pentru vehicule cu obiective concrete pentru diferitele materii prime specifice. Revizuirea implementării politicilor de mediu până în 2024 și identificarea unor lacune de implementare în ceea ce privește produsele chimice și pesticidele, directiva RICI este actualmente uh, perfect operațională din 2018 încoace. Primul raport privind implementarea va fi publicat în 2021. Nu există până acum o strategie de promovare a mm, ciclurilor privind materiilor non-toxice și de reducere a expunerii la uh, substanțele toxice, așa cum a solicitat uh, legislatura anterioară. Există și uh, o discrepanță legislativă în privința uh, produselor cosmetice, a jucăriilor și a materialelor uh, care intră în contact cu alimentele din perspectiva perturbatorilor endocrini. Se sugerează includerea tuturor substanțelor de înaltă preocupare pe lista de substanțe candidate RICI pentru a se trata efectele de combinare a produselor chimice în toate copilizative legislative cât mai rapid sporirea conformității cu dosarele de registrare cu regulamentul RIC, ameliorarea uh, controlului la frontieră pentru a preveni uh, pătrunderea pe piața internă a substanțelor uh, interzise în temeiul RIC. Acum, în ceea ce privește uh, pesticidele, s-a sugerat ameliorarea sistemului de autorizare pentru pesticide în UE, dar și de ameliorare a standardelor de monitorizare a pesticidelor. de Se introduce obiective pentru reducerea utilizării pesticidelor, sporirea transparenței, procedurii de autorizare, de pildă prin publicarea studiilor folosite în procedură pentru a fi studiate de către public, S-a solicitat ca cadrul european să stimuleze inovarea în materie de pesticide cu risc redus și ca datele referitoare la toxicitatea pe termen lung pentru produsele fitosanitare să fie și ele furnizate. În privința uh, produselor chimice uh, de tip perturbatori endocrini, Comisia a fost uh, somată să vină cu o propunere numai uh, târziu de 2020 în privința perturbatorilor endocrini, în produsele cosmetice, în jucării și în materialele care intră în contact cu alimentele, de asemenea și uh, accelerarea dezvoltării și validării pentru o bună identificare a perturbatorilor endocrini. Referitor la microplastic, Parlamentul European în 2018 a solicitat interdict Interdicția acestor uh, materiale a microplasticului în diverse produse a solicitat de asemenea Agenției uh, Europene a Produselor Chimice ECA să uh, evalueze impactul acestora, acestor microplastice și alte produse. S-a solicitat și o interdicție a anumitor utilizări și a consumului anumitor uh, tipuri de microplastici în detergent, uh, în vopseluri, în produse industriale, cosmetice și să se producă anumite exigențe în materie de etichetare pentru alte diverse utilizări. În ceea ce privește poluarea sonoră, există anumite corpuri legislative în vigoare, însă există totuși și un nivel important de zgomot produs de aeroporturi, de uh, avioane cu reacție subsonice, de uh, mașini, uh, și în acest sens nu au fost propuse acțiuni, măsuri de ordin legislativ, în ciuda unor rezoluții ale Parlamentului European care solicitau în mod expres acest lucru. Prin urmare, este deci nevoie de legislație care să ducă la reducerea nivelului de poluare sonoră și o legislație națională în privința managementului uh, poluării sonore. În ceea ce privește mediul maritim, s-a remarcat că datele uh, Uh, sunt insuficiente, de asemenea și monitorizarea și raportarea în acest sens, lucru care afectează evaluarea măsurilor de protecție pentru uh, mediul maritim. Pe viitor, revizuirea politicii în materie de pescuit urmează a fi uh, publicată până în 2022, iar uh, doamna președintă van der Leyen a vorbit despre asta nu doar în contextul reducerii pescuitului excesiv, dar și uh, pentru a trata necesitatea adaptării la schimbările climatice. Pe plan internațional s-a recomandat promovarea unui acord pentru eliminarea subvențiilor în materie de pescuit care contribuie la pescuitul excesiv și, uh, de asemenea, lupta împotriva pescuitului ilegal. Accelerarea uh, respectivă a luptei uh, împotriva pescuitului ilegal. Conferința UN Ocean, a ONU privind oceanele din 2020, care va la Lisabona, este o ocazie de a face tocmai acest lucru. Elemente care vor fi revizuite pe viitor în ceea ce privește calitatea aerului. Uh, directiva privind calitatea aerului uh, este actualmente în curs de revizuire. Se face o verificare a uh, adecvării care urmează să fie finalizată până la finele anului în curs și vor urma și acțiuni concrete la nivel legislativ fostul Parlament European a propus promovarea unei producții curate de energie, precum și uh, încălzire centrală uh, curată pentru a se ameliora și calitatea aerului înconjurător, tratarea diverselor discrepanțe în acest sens. S-a propus și luarea în calcul a uh, propunerilor făcute în acest sens de Parlament. În privința apei s-a propus uh, Uh, revizuirea directivei privind apa potabilă. Trilogurile vor avea loc uh, toamna aceasta. Același lucru se aplică și în ceea ce privește propunerea pentru un regulament referitor la exigențele minime de reutilizare a apei reziduale. S-a propus și uh, uh, revizuirea directivei cadru privind apa, mm, acesta vând avea loc în 2021. În privința tratării acestor provocări, s-a propus ca directiva privind apa potabilă să uh, includă și alte substanțe suplimentare relevante pentru siguranța consumului de apă, de asemenea, stabilirea unor limite maxime pentru anumiți poluanți și anumite bacterii care ar trebui consolidate, introducerea unor uh, noi plafoane pentru majoritatea substanțelor poluante și, de asemenea, ca transparența pentru consumatori să fie și ea sporită. Uh, obiectivele în materie de apă ar trebui să fie integrate mai clar în alte politici sectoriale, de pildă politica agricolă comună, reutilizarea apei reziduale ar trebui și ea consolidată, dincolo de sectorul strict agricol, iar directiva privind tratarea apelor reziduale urbane ar trebui, la rândul său, să fie reziduită. Iată care au fost sugestiile pe care Parlamentul European sau uh, consultările cu părțile interesate le-au scos la iveală. În ceea ce privește finanțarea durabilă, Știți probabil că a existat un grup la nivel înalt cu privire la uh, finanțarea durabilă care a produs și un raport în uh, anul anterior. S-au uh, dezvoltat planul de acțiune, s-a dat un plan de acțiune pe baza raportului respectiv, care a fost transpus în propuneri uh, de ordin legislativ. Parlamentul European a efectuat o primă lectură a acestora și a emis în acest sens o serie întreagă de propuneri cu privire la cum anume aceste propuneri legislative ar putea fi ameliorate și consolidate, de pildă taxonomia, sistemul de clasificare pentru ceea ce se consideră a fi activitate economică durabilă, ar trebui să fie extinsă către uh, o gamă mai largă de produse financiare, cadrul ar trebui nu doar să definească, ci și să determine gradul uh, uh, până la care activitățile sustenabile, durabile din punct de vedere de mediu Iertați-mă, m-am pierdut puțin tel în notițe. ar trebui să fie definite criterii privind felul și cum anume uh, activitatea economică poate veni cu un impact negativ asupra durabilității, de asemenea armonizarea uh, unor criterii și un indicatori comparabile și uniforme, care sunt și ele uh, solicitate la nivelul taxonomiei, luarea în calcul a măsurilor tranziționale, precum și a abordării la în privința ciclului de viață. Deci sugestii destul de specifice în ceea ce privește finanțarea durabilă și pachetul aferent. Uh, ultimul diapozitiv legat de uh, PAC. După cum probabil toată lumea știe, au fost făcute trei propuneri legislative de către Comisie în 2018, uh, planurile strategice în materie de, de, de uh, politică comună, regulamentele orizontale, regulamentele de modificare acestora acestora iar Comisia Agri a, a publicat un raport în privința planului strategic în materie de PAC și a, a publicat 109 amendamente care însă nu au fost uh, votate încă în plen. Unele dintre cele mai uh, uh, dezvehiculate critici sau sugestii care au fost vehiculate uh, Plățile directe trebuie să fie mai strict supuse condiționalității în materie de mediu și bunăstare animale și obiectivele aferente, aferente din, pil- din pilonul 1. În privința pilonului 2, 2 um, cota de alocări voluntare pentru sistemele voluntare în materie de climă și mediu ar trebui să fie de cel puțin 30% din buget. Uh, Curtea de conturi uh, uh, europeană a criticat la rândul său faptul că Plățile directe se bazează în continuare pe hectarele de pământ, de pământ utilizat sau uh, aflat în proprietatea cuiva, lucru ne uh, conform uh, filozofiei actuale. De asemenea, nevoia de cuantificare a obiectivelor de mediu și sociale a fost punctată. Instituțiile europene au solicitat o politică alimentară care să vină în completarea obiectivelor actuale ale PAC în materie de mediu. Iată ce v-am de spus, cred că mi-am depășit uh, timpul alocat, mii de mulțumiri pentru răbdare. Mulțumim foarte mult. Doar, ați, doar puțin ați depășit cele 15 minute, dar aveți mare dreptate. Uneori uităm că dincolo de climă avem o agenda de mediu considerabilă. Ați făcut o trecere în revistă foarte bună în 20 de minute, ceea ce nu este un lucru de fel ușor. Uh, aștept acum întrebări din partea dumneavoastră. Văd în colțul verde întrebarea domnului, domnului Paulus. Thank you. Actually, it's, it's three question, it's real. Am, de fapt, trei întrebări. Poate n-am fost eu atentă, dar uh, farmaceuticele, produsele farmaceutice, rezidurile acestora în uh, apa, în apă potabilă, în pânza freatică și așa mai departe, aș vrea să ridic acest subiect. Cum ar putea fi soluționată această problemă? Apoi, în ceea ce privește reciclarea plasticului, um, cel puțin asta mi se spune de, de, de pe piață. Problema este că, dat fiind prezența materialelor toxice în plastice, mulți furnizori nu vor să folosească plastic reciclat fiindcă dacă am folosit plasticul pentru ambalarea alimentelor, nu putem să facem acest lucru, fiindcă acestea ar putea conține elemente toxice. Mai există și problema plasticelor uh, cu mai multe straturi care nu pot fi reciclate cum trebuie. Ar putea exista o abordare diferită, de pildă unii mari producători încearcă să găsească o modalitate de a recicla plasticul în, uh, mate, în materiale uh, în, materiale, în materie primă. Până acum, plasticele cu, plasticul cu mai multe straturi nu putea fi decât uh, incinerat. Și ultima întrebare. Foarte multe prelungiri acordate pesticidelor se datorează faptului că multe state membre nu au evaluat suficient de rapid uh, gradul de toxicitate al pesticidului, fiindcă se face o solicitare din partea companiei și dacă statul membru nu acționează rapid, se acordă prelungirea automat. Vreau să știu ce putem face pentru a rezolva această problemă fiindcă este imperios să punem capăt acestor uh, prelungiri de substanțe periculoase, prelungiri la nesfârșit pe piață. Mulțumesc, doamna Weiss. Da, cred că există condiții necesare și, bineînțeles, să ne, să ne bazăm întrebările pe, pe dovezi, pe fapte. Încercați, vă rog. Da, sigur. În ceea ce este ecodirectiva, se poate include pe viitor și amprenta de carbon? Informații privind amprenta de carbon pentru consumatori? Pentru ca industria să adapteze modul în care își operează schimbările tehnologice într-o colaborare cu societatea civilă pentru reducerea amprentei de carbon. Poate ar trebui să se includă acest mesaj, acest proces, într-o nouă revizuire a ecodirectivei. Sau e oare mai bine să se introducă încă un sistem de etichetare cu un mesaj și cu o formulare mai clară în ceea ce privește amprenta de carbon a produselor. Thank you. Mr. Wallace. Mulțumesc, domnul Wallace. Mulțumesc. Am uh, observat Um, că în ceea ce privește New Deal, chestiunea farm to, uh, fork to farm, scuzați, farm to fork, de la fermă la furculiță, a existat, a suscitat anumite controverse în Irlanda. Uh, fermele mici au fost supuse unor presiuni mari și mai ales producătorii de carne. Și pe ei, ei au fost strânși cu ușa de mari producători, de marile fabrici și la ora actuală, transparența este deficitară în ceea ce privește multe aspecte ale acestui principiu de la fermă la în farfurie și în ceea ce privește prețul. O chestiune similară. Această inițiativă se va ocupa și de transparența în ceea ce privește produsul finit. Din păcate, în Irlanda, la ora actuală, Importăm cereale, peste 6 milioane de tone din America de Sud, în mare parte 70% cel puțin uh, au urme de, uh, de organisme modificate genetic. Dar dacă cumperi unt, de pildă, nu scrie pe pachet că ar, trebui să, că ar putea să conțină urme de organisme modificate genetic și ar trebui. Când vorbește Van der Leyen de această inițiativă, mă întreb, se referă și la includerea transparenței în ceea ce privește produsul finit, ce conține produsul pe care îl mâncăm, fiindcă etichetarea nu este suficientă la ora actuală. Pentru a ține cont de aceste cereale care vin din Brazilia, modificate genetic de calitate inferioară, de uh, porumb, de pildă. Mulțumesc! Avem uh, aici invitați de la Institutul ECO, care nu poate și care nu pot uh, prognoza ce va face comisia. Poate, uh, poate puteți să reformulați întrebarea și să ziceți ce credeți că ar trebui să se întâmple în lanțul transparenței pentru a se, întâmpla, pentru a se obține următoarele rezultate. Domnul Vizic, mulțumesc. S-au spus deja foarte multe lucruri și dacă s-ar și găsi soluții ar fi extraordinar. Dar uh, cred totuși că um, ne scapă un lucru important, uh, și anume că ne concentrăm cu cel puțin două crize majore, schimbările climatice, pe de o parte, dar uh, într-un cont de umbră avem și o criză a biodiversității, fiindcă uh, pierdem uh, viețuitoare pe întreaga planetă. Pentru că nu uh, au condiții de viață, mediu de viață, deci pierdem, pierdem viață de pe planetă. Și asta ne primejduiește existența tuturor. În ceea ce privește legislația din domeniul biodiversității, cum rămâne cuvântul magic durabilitate? Avem agricultură durabilă, silvicultură durabilă, dar pierdem în continuare viață cum putem să ne gestionăm uh, biodiversitatea într-un mod durabil și mediul înconjurător într-un mod durabil. Nu există cumva niște instrumente care ar putea să ne facă o evaluare mai uh, aprofundată a acestei, acestui concept uh, de durabilitate. Ar fi extraordinar un astfel de instrument. Vă mulțumesc! Mulțumesc și am o întrebare și o să adaug și eu o întrebare așa de amuzament. de la doamna Voden. Voden e un nume nemțesc, dar eu sunt din Marea Britanie. Da, mă rog, da, e mai, e mai ușor câteodată de pronunțat. Sunt membru nou în Parlamentul European și în comisia dumneavoastră, s-ar putea să nu am o viață prea lungă aici, să mă duc acasă peste o lună, dar vreau să vă întreb un lucru. Am ascultat emoționantul discurs al Gretei Thunberg la New York și uh, raportul IPCC privind uh, topirea ghețarilor și eu ca membru, acest, membru acestei comisii nu simt sentimentul de urgență, de panică, uh, care poate e necesar și aș vrea să știu dacă dumneavoastră considerați că facem suficient că luăm uh, în serios suficient ceea ce se întâmplă. Fiindcă mi se pare că la toate nivelurile va trebui să se introducă politici atât de radicale pentru a ține în frâu uh, schimbările climatice și problemele biodiversității și mi se pare că noi facem lucrurile de mântuială. Nu facem față cum trebuie acestui sistem de mare gravitate în agricultură, comerț, economie, peste tot. Uh, trebuie să facem, uh, să avem niște politici radicale. Mă interesează părerea dumneavoastră. Știu că nu vorbiți în uh, numele comisiei. Da, sigur, vreți da cu părerea. Am și o întrebare. Când vorbeam uh, despre economia circulară, dumneavoastră ați spus în prezentarea dumneavoastră că Trebuie să, ca a face față provocărilor, înseamnă și a elimina barierele în ceea ce privește absorția de materie primă secundară și da, asta a fost o mare problemă în economie, dar puteți să-mi spuneți mai multe în ceea ce privește propunerile la care vă gândiți, ce propunere ar fi necesare pentru a îmbunătăți uh, absorpția uh, materiilor prime secundare. Și acum vă dau cuvântul pentru răspunsuri. Mulțumesc! Aici trebuie să mărturisesc că eu, eu și alte nouă persoane m-am ocupat de acest raport și sunt multe chestiuni la care eu nu mă pricep atât de bine. Am avut și coșmaruri uh, în care mă întrebați, uh, îmi puneați întrebări despre substanțele chimice și s-a întâmplat, a devenit realitatea coșmarului, dar eu nu pot să vă răspund la aceste întrebări, din păcate. Am avut foarte mulți colegi care s-au ocupat de politica um, privind substanțele chimice, dar eu nu am fost unul dintre ei și o să transmit mai departe întrebările. Uh, Colegilor mei, dacă îmi lăsați adresa de mail, o să-i rog să vă răspundă. Mai era ceva aici, dar nu mai înțeleg ce am scris. A treia întrebare din primul set de întrebări se referea la faptul că pesticidele pot rămâne pe piață mai mult, e prelungită, le e prelungită licența pentru că nu se face valoarea la timp. O soluție ar fi să se angajeze mai mult perso personal la nivelul autorităților care aprobă aceste substanțe. Și asta este o mare problemă în multe state membre de asta durează așa de mult uh, procedura, procedurile de aprobare, fiindcă nu au suficient oameni. Și pentru asta e nevoie de bani. Și asta au solicitat uh, și asta a solicitat de multe ori Parlamentul European, și anume să existe mai multe, mai multă finanțare. Și pentru autoritățile care au competența de a derula aceste proceduri de aprobare. Includerea amprente de carbon în, în uh, directiva privind ecodesignul sau să se instituie un nou sistem de etichetare. Nu ține de competența mea nici asta, nici de domeniul meu de de, uh, nici de, nu ține de această întrebare de domeniul meu, s-ar putea să greșesc când vă spun, dar energia și carbonul sunt elemente care sunt acoperite bine de această directivă. Și uh, că ține de eficiența energetică, nu neapărat de energie și de impactul uh, climatic. Ecodesign se referă la eficiență și nu la un nivel, la nivelul absolut de consum, Deși asta ar trebui să fie avut în vedere, nu e vorba despre eficientizarea perfectă a, a produselor, ci de crearea de produse care să consume mai puțină energie și mai puține, res- mai puține resurse. Asta aș avea de spus aici. În ceea ce este farm to fork, de la fermă în parfurie, cum, spunea, cum s-a spus deja, nu vorbesc eu în numele comisiei, dar bineînțeles Uh, cred că este imperios ca astfel de informații privind produsul finit, dacă acestea conțin sau nu organisme modificate genetic sau, um, sau se bazează cumva au fost uh, produse folosindu-se organisme modificate genetic. Trebuie să existe aceste informații furnizate, într-adevăr, și asta e o discuție de, de mult. Criza biodiversității acum. Uh, Întrebarea adresată a fost cum poate deveni agricultura durabilă sau ce instrumente avem pentru a evalua durabilitatea diverselor practici, poate agricole sau altele? Există multe instrumente și multe metode. Nu cred că. Nu, nu știu dacă v-am înțeles eu bine. Există analiza ciclului vieții, analiza fluxului material, toate acestea ne pot arăta dacă anumite practici sunt mai durabile decât altele. Și există sisteme de certificare care au fost puse la punct de-a lungul anilor pentru tot soiul de practici de gestionare a resurselor pentru a determina nivelul de durabilitate. Problema nu este măsurarea durabilității, ci introducerea unor, unor exigențe de durabilitate la nivelul politicilor. Nu DG Mediu se ocupă de agricultură, ci DG Agri. Și ei sunt uh, puternici și acolo e și un lobby foarte puternic. Poate trebuie mers și mai departe și să se pună o întrebare cu privire la condițiile procedurale care guvernează crearea anumitor politici. Acum o altă întrebare. Credeți că ONG... Noi nu suntem un ONG, suntem o, o organizație de cercetare uh, non, uh, nelucrativă uh, și o organizație de caritate. Dar credem că Uniunea Europeană nu face suficient, dar, într-adevăr, asta nu e vina niciunei instituții europene ca atare. Dar Acum, o mare parte a populației începe să înțeleagă că e nevoie de transformări mai profunde, transformări care vor afecta modul de viață al nostru tuturor, iar în sistemul energetic aceste transformări sunt um, în desfășurare acum, uh, sunt dar nu în toate țările europene, bineînțeles, în majoritatea, acesta este un uh, sector unde avem de a face cu uh, corporații și cu infrastructură uh, și, a, și în alte sectoare avem nevoie de transformări și mai fundamentale cum ar fi, fundamentale cum ar fi alimentația, mobilitatea și acolo lucrurile depind și mai mult de consumatori. Deci va fi și mai greu să se schimbe mentalitatea oamenilor și să le explicăm că uh, ar fi mai bine pentru mediul conjurător să, să consume puțină carne, asta e și mai greu. Și este, da, într-adevăr, o provocare mare. Un mod uh, de a registra progres ar fi ca împreună cu cetățenii să punem la punct o viziune despre modul în care se pot obține aceste rezultate și să implicăm mai mult în aceste procese de transformare. Poate ar fi, poate că cetățenii sunt mai uh, pregătiți să ne urmeze decât actorii economici care suferă de pe urma acestor politici. Deci e vorba de a-i atrage de partea noastră într-o coaliție pe cetățeni și nu neapărat tot timpul să fie implicați cei care simt că uh, li se smul privilegii. Materii prime secundare, Iarăși trebuie să dau cuvântul colegii mele pentru a vă răspunde. Cred că există o serie de piedici aici și probleme ce trebuie rezolvate, printre care ce să se facă cu uh, ecodesignul produselor și ambalajelor. Trebuie gândite, trebuie gândite, gândite aceste ambalaje uh, la nivelul etapei finale ciclului de viață și în cadrul acestui proces să se evite niște probleme care au fost ridicate de unul dintre vorbitori și anume că există trei tipuri de plastice într-un, uh, într-un singur ambalaj, ceea ce creează uh, o serie de probleme mai târziu în faza de reciclare și de refolosire a acestor materiale și s-ar putea să nu fie necesar să se include trei tipuri de plixuri de nu mă scuzați, într-un ambalaj și să se creeze ambalaje mai omogene în uh, acest ciclu de ecodesign. Asta ar fi un domeniu important uh, care ar putea constitui o rezolvare. Apoi, sistemele de colectare, de pildă, ar fi o altă soluție. Pe de o parte, avem din ce în ce mai multe probleme aici în ceea ce privește separarea deșeurilor. Aici se înrăutățește procesul și materialele sunt din ce în ce mai murdare și mai prost sortate. Aici e nevoie de informare consumatorilor și de etichetarea produselor. Oamenii trebuie să știe ce să facă, dar eh, există și eh, produse ce pot și locuri unde pot fi colectate separat eh, deșeurilor la nivelul industriei ehm, și de acolo știm că avem un flux de deșeuri curate care nu sunt poluate și care pot fi incluse în eh, ciclul de materii prime secundare într-un mod mai eh, adecvat. Eh, ecodesignul, etichetarea ecodesign și colectarea, iată, sunt modalități ce pot, ce pot beneficia de pe urma îmbunătățirilor, mai sunt chestiuni legate de informare. Dar trebuie să analizăm în egală măsură și și diferențiat această chestiune. Asta se întâmplă și în Uniunea Europeană. Avem o discuție acum despre baterii, să zicem. Avem din ce în ce mai multe baterii de la autoturisme electrice, de la uh, biciclete sau biciclete electrice mm, și trebuie să vedem cum se pot recicla aceste baterii într-o economie circulară pentru a fi refolosite și pentru a nu ajunge în uh, haldele de gunoi. Trebuie să vedem ce strategii există pentru a avea o o tratare, un tratament diferențiat pentru aceste fluxuri de deșeuri diferite. Mulțumesc, asta a fost a doua parte. Acum uh, am uh, avut. Uh, am vorbit despre biodiversitate și alte provocări mai larg și acum îl avem pe Nicolae Pușcarev, care ne va vorbi despre situația actuală și uh, provocările viitoare ale politicii de sănătate publică. Uh, thank you so much. Um, so I will Mulțumesc. Um, aș dori să încep prin a vă prezenta o imagine de ansamblu a studiului nostru privind uh, sănătatea publică uh, pregătit de Alianța pentru Sănătate Publică Europeană. Obiectivul studiului a fost să prezentăm situația, dar și oportunitățile de politici care ar putea să se aplice um, pentru Comisia ENVI. Nu am menționat uh, politicile de siguranță alimentară și nici cele de uh, schimbare climatică. Acest lucru corespunde modului în care a fost solicitat să se facă acest studiu. E clar că aceste lucruri pot uh, afecta sănătatea, însă am inclus și calitatea aerului și substanțele chimice. Pentru a vorbi despre provocări și oportunități. Am folosit documente de, din partea instituțiilor uh, europene, agenții uh, europene, um, Organizația Mondială a Sănătății și așa mai departe. Pe scurt, conținutul. Am început cu câteva definiții cheie și concepte cheie ce țin de sănătatea publică. Apoi o discuție privind competențele europene pentru a acționa în domeniul sănătății, apoi o imagine de ansamblu a ceea ce se întâmplă în momentul de față, deci procedurile deja Um, lansate um, în curs la Comisia Envi cu o, un, un impact asupra sănătății și elementul cheie al uh, raportului, evoluții de politici și perspective. Le-am, le-am pus pe categorii um, pe trei, pe trei uh, subiecte, deci sisteme de sănătate, apoi prevenirea bolilor și promovarea sănătății și chestiuni transversale. Uh, Înainte de a merge mai departe, câteva cifre pentru a vă oferi un context în ceea ce privește dezbaterea publică privind sănătatea publică. Sondajele Eurobarometru din 2017 în 2019 arată că uh, pentru cetățeni sănătatea este un subiect important. De asemenea, Uh, OCDE și Comisia împreună uh, fac unele sondaje și studii, calculează că în fiecare an ar putea fi evitate 1,2 decese prin politici mai bune de sănătate publică sau prin uh, îngrijiri de sănătate mai eficace sau care intervin mai devreme. Speranța de viață a crescut chiar dacă ritmul s-a încetinit în anumite țări. Problema este că viețile mai lungi nu înseamnă neapărat vieți mai sănătoase. Dacă ne uităm la cifrele Eurostat, vedem că între un sfert și o cincime din viața uh, europenilor este petrecută cu o dizabilitate. Bun, sunt medii, deci uh, asta, și asta acoperă inegalități destul de mari uh, între cei expuși la uh, vulnerabilități socioeconomice care au sănătate, uh, o speranță de viață mai scăzută și uh, ani de viață sănătoasă mai, uh, mai puțin numeroși. Uh, și ceilalți. Apoi, cheltuielile ca procentaj din PIB uh, pentru sănătate. Media este de aproximativ 10%. E vorba numai de cheltuieli pentru îngrijiri de sănătate. Dacă analizăm costurile economice ale bol- îmbolnăvirilor, deci uh, pierderile din lipsă de producție, costuri pentru uh, angajator și așa mai departe, asta crește suma în mod semnificativ. De asemenea, uh, politicile de sănătate publică um, sunt destul de profitabile. Pe termen mediu s-a calculat într-un studiu că e 14 la 1, deci o unitate monetară investită în politică de sănătate publică uh, aduce un venit de 14 astfel de unități. Când vorbim despre politici de sănătate publică, la ce ne referim? Uneori există tendința de a um, suprapune politica de sănătate cu politica de îngrijiri de sănătate, dar nu despre asta este vorba când vine uh, vorba de sănătate publică. Vedem în definiția uh, OMS a ceea ce este sănătatea. O stare de bunăstare Uh, fizică, mentală și socială completă și nu pur și simplu lipsa uh, dizabilităților sau uh, bolii. Când vedem sănătatea publică, ea este definită ca arta și știința de a preveni boala, de a prelungi viața și de a promova sănătatea prin eforturile organizate ale societății. Asta ne arată că vorbim despre o serie întreagă de acțiuni Deci, um, politicile de sănătate publică au menirea de a le permite oamenilor să-și mențină sănătatea, să-și o îmbunătățească uh, și să prevină deteriorarea acesteia. Există și așa numită abordare sănătate în toate politicile, uh, health in all policies, uh, care um, încearcă să introducă sănătatea în toate procesele uh, de politici relevante. Pentru a vorbi despre ce poate face Uniunea Europeană în ceea ce privește sănătatea publică. Ei bine, am uh, hotărât să adăugăm această secțiune pentru că față de alte uh, domenii este mai puțin clar acest domeniu. De asemenea, Um, cum este posibil ca Comisia să răspundă mai, uh, în mod mai eficient la solicitările Parlamentului de inițiative legislative, ne-am gândit că ar fi o idee bună. Tratatele uh, stabilesc ce poate să facă Uniunea Europeană. Pentru sănătate, în tratate găsim o competență partajată cu statele membre uh, pentru ceea ce se numește preocupări comune de siguranță în ceea ce privește sănătatea publică și o competență complementară pentru uh, acțiuni de sprijin pentru a proteja și îmbunătăți sănătatea. Articolul 168 privind tratatul, din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europeană este articolul cheie care definește competențele în domeniul sănătății. Se atribuie o serie întreagă de competențe Uniunii Europene pentru a um, lua acțiuni uh, de sprijin și de coordonare în domeniul sănătății publice. Se specifică un număr limitat de cozuri în care Uniunea Europeană poate impune legislație obligatorie. Și în același timp uh, se subliniază că Uniunea Europeană nu poate armoniza legislația statelor membre pe baza articolului 168, cu excepția domeniului uh, problemelor de siguranță comune. De asemenea, se menționează că uh, statele membre au responsabilitatea să-și organizeze propriile sisteme de sănătate. Uh, însă, încă un lucru pe care îl face articolul 168 este că menționează datoria ca Uniunea Europeană să asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății umane în toate politicile uh, și activitățile sale, ceea ce practic codifică această abordare de a include sănătatea în toate celelalte domeniile. În practică, însă, asta înseamnă că Uniunea Europeană se poate baza pe o serie întreagă de alte temeiuri juridice pentru a implementa o agendă de sănătate publică. Cel mai frecvent se folosește articolul 144 privind piața internă, s-a folosit de curând pentru directiva privind uh, produsele pe bază de tutun, dar și în alte inițiative legislative. Se includ uh, temeiuri juridice pentru mediu, uh, taxare, agricultură, comerț și așa mai departe. La, trecând acum la partea de conținut a studiului, în care am încercat să oferim o perspectivă asupra uh, oportunităților care ar putea interveni în următorul mandat și în următoarele minute am să vă ofer o imagine pe scurt a motoarelor instituționale care pot deschide oportunități pentru a răspunde la provocări de sănătate. Cum am făcut asta? Întâi am analizat procedurile pe rol uh, în momentul de față. Chiar de pe pagina de internet a uh, comisiei am um, făcut acest lucru și am analizat, am găsit o serie întreagă de uh, dosare pe rol în diferite etape, din etapă pregătitoare până la uh, nivelul de a fi în, în uh, negocieri de trialog. Sunt prevăzute și diferite proceduri, proceduri ordinare legislative, acte delegate, proceduri bugetare și așa mai departe. Unele dintre ele sunt menționate uh, evaluarea tehnologiilor de sănătate, omologarea autovehiculelor, diferite proceduri privind substanțe chimice, directiva privind apa potabilă, mecanismul de protecție civilă. La toate acestea, Comisia Envi este competentă pe fond, dar de asemenea și uh, dosare la care Envi dă un aviz, agric politica agricolă comună, Orizont Europa și o să ne întreagă de proceduri ce țin de buget. Un alt uh, element în ceea ce privește ce va urma uh, se regăsește în uh, scrisoarea de misiune a comisarului desemnat pentru sănătate. Vedem o serie întreagă de elemente uh, și anume medicamentele la un preț rezonabil, implementarea de, regulamentului privind dispozitivele medicale, e-sănătatea și European Health Data Space, tot ce ține de rezistența anti, la antibiotice, um, vaccinurile, um, planul pentru combaterea cancerului, strategia Farm to Fork uh, pentru uh, alimente durabile, uh, care, care cade sub comis, Comisarul pentru Sănătate, apoi îmbunătățirea informațiilor pentru consumatori, și un plan privind uh, perturbatorii endocrinieni. Într-un cadru mai larg al uh, ambiției, al obiectivului de a avea poluare zero. Apoi cele șase priorități din uh, orientările politice pentru comisia ce va intra în funcție. Am văzut că multe dintre aceste priorități sunt foarte strâns legate de sănătatea publică și sunt practic șase titluri ca priorități. Întâi, European Green Deal. Aici uh, intervin oportunități de a aborda uh, factorii de mediu pentru sănătate, schimbările climatice, calitatea aerului, uh, alte elemente ce țin de așa numită ambiție poluare zero Uh, dar și uh, pregătirile și reacțiile la amenințări de sănătate transfrontaliere. Apoi o altă serie de priorități care au de-a face cu uh, echitatea socială și prosperitatea, o serie întreagă de activități planificate aici, ce țin de semestrul european, pilonul pentru drepturile sociale, strategia de gen, garanția pentru copii, um, um, Carta Verde, um, în ceea ce privește îmbătrânirea și așa mai departe. Apoi era digitală, um, tot ce ține de uh, etică, viața privată, um, deci toate, ă, toate acestea ce țin de domeniul digital, apoi educație, sport, cultură și uh, sănătate, dar și ă, migrație și azil. Acestea pot uh, include elemente de integrare a uh, persoanelor din state terțe, inclusiv în ceea ce privește sănătatea migranților. A cincea a prioritate, o Europa mai puternică în lume, Bineînțeles că există oportunitate de a, uh, de a încerca să, sta, să se stabilească standarde uh, globale uh, în domeniul sănătății, în um, acordurile comerciale și de investiții, dar și rolul Uniunii Europene în, la nivel global și obiectivele de dezvoltare durabilă. Și apoi, ultima prioritate uh, ideea integrității și inclus inclusivității în uh, crearea politicilor. Uh, procesul de adoptare a politicilor trebuie să fie ireproșabil în ceea ce privește integritatea și asta ține de uh, obligația conform articolului 5,3 din Convenția cadru privind controlul privind tutunul uh, de a avea decizii de a, pentru a se evita influențe uh, ne, nepotrivite în ceea ce privește luarea de decizii în uh, acest domeniu. De asemenea, e vorba și de a îmbunătăți și de a asigura un dialog suficient cu Um, societatea civilă și cu consumatorii. Apoi mai sunt și o serie întreagă de alte uh, elemente ce vor fi pe ordinea de zi. Um, sunt uh, um, rapoarte în urma unor uh, evaluări FIT, dar și uh, uh, obligativități standard de raportare. Aveți o listă indicativă aici, dar uh, Uh, sunt mai multe elemente în uh, studiu. De asemenea, 2020 este un an cheie, deci o serie întreagă de uh, strategii și planuri de acțiune vor expira până în, sau vor ajunge la final în momentul respectiv, ceea ce deschide dezbaterea dacă ar trebui să fie prelungite sau nu. Pentru unele s-a solicitat deja prelungirea, inclusiv de către Parlament. Există și alte elemente ce țin de implementarea legislației actuale, inclusiv directiva privind plafoanele naționale de emisii, directiva privind uh, medicamentele veterinare și furajele medicamentoase, uh, direct, regulamentul privind uh, testele clinice și așa mai departe. O serie întreagă, mult mai multe detalii sunt în studiu, n-am timp să uh, Uh, intru în toate detaliile acum. Acum, pentru a ajunge la concluzie, cred că unul dintre elementele identificate de studiu este că oportunitatea de a promova sănătatea publică intervine într-o serie întreagă de uh, domenii de politici, uh, nu numai în domeniul sănătății propriu-zise. Studiul cred că demonstrează de asemenea că Uniunea Europeană se poate baza pe o serie de temeiuri juridice pentru a urmări această agendă de sănătate publică. De asemenea, dacă analizăm uh, perioada legislativă ce urmează și uh, oportunitățile uh, ce se vor prezenta, există o serie întreagă de posibilități de a promova sănătatea publică și în domenii care sunt provocări cheie în acest domeniu. Deci există oportunități. Acesta este ultimul slide. Bineînțeles, nu toate oportunitățile vor fi sub competența sau responsabilitatea directă a Comisiei Envi sau a Comisarului pentru Sănătate. Ceea ce subliniază cu atât mai mult nevoia cooperării interinstituționale și a coerenței politicilor. Și asta este o, un light motiv ce apare în toate scrisorile de misiune, și anume că comisarii trebuie să își vorbească mai mult, dar și să, să se asculte mai mult unii pe alții. Și uh, bineînțeles că membrii Parlamentului decid uh, în ce măsură uh, și asupra căror subiecte vor dori să intervină. Iar la final, trei domenii care ar putea să necesite atenție, care sunt chestiuni de sănătate publică, dar poate că nu, au, nu s-au reflectat suficient de clar în uh, cele spuse până acum. În primul rând, prevenirea uh, bolilor uh, netransmisibile, 80% din uh, cheltuielile de sănătate sunt pentru acestea. Există uh, un proiect de concluzie ale Consiliului privind economia bunăstării și acesta subliniază legătura între prevenția uh, acestor boli și uh, nevoia de a acționa pe aceste fronturi, uh, începând din copilărie. Însă aceste uh, elemente nu uh, sunt introduse în niciunul dintre noile, elemente, dintre noile documente strategice. Apoi, uh, cei expuși vulnerabilităților socioeconomice sunt afectați în mod disproporționat de boală Uh, deci uh, există această idee de a aborda uh, echitatea socială. De asemenea, poate fi dezirabil să se pună accentul pe monitorizarea acestor politici pentru a vedea ce impact vor avea asupra inegalităților în domeniul sănătății și ultimul domeniu este cel al finanțării pentru sănătatea publică. Două puncte aici mai ales. Cum pot Uh, integra mai bine instrumentele diferite, um, prioritățile în domeniul sănătății și apoi perioada de programare începând cu 2021. Programul actual pentru sănătate se va, va fi integrat într-un uh, program mai uh, larg, ESF+, deci Fondul Social European+, Plus, și cred că merită văzut cum vor arăta alocările pentru diferitele acțiuni prevăzute. Aceasta a fost Uh, prezentarea mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Veți regăsi uh, mai multe informații în studiu. Mulțumesc! A fost o prezentare impresionantă a subiectelor ce vor fi pe ordinea de zi. Uneori, competența Parlamentului European um, um, este sub semnul întrebării, dar uh, e clar că avem ce dezbate. Deschid dezbaterea. Domnul Palmer, pentru prima întrebare. Thank you. Thanks very much and Mulțumesc foarte mult și mulțumesc și pentru prezentare și documentul însoțitor, foarte cuprinzător și așa cum s-a precizat, a fost o trecere în revistă foarte utilă a priorităților uh, europene în materie de sănătate publică și a arilor care necesită uh, anumite eforturi. Cred că am ajuns însă la o concluzie ușor diferită față de a dumneavoastră dintr-o perspectivă în remarcile uh, de la sfârșit vorbeam despre nevoia această comisie și Parlamentul să promoveze sănătatea publică. Eu uh, vreau să fac mai mult pentru comisia de față decât să promovez sănătatea publică. Mă oportunități uh, prin legislație de a ameliora pur și simplu sănătatea publică. Iată ce ar trebui să aspire această comisie să facă pentru uh, diversele dosare pe care le are în lucru și pentru care ne stabilim actualmente la început ne mandat prioritățile. Și cred că cuvintele chiar contează pe acest plan, că e totuși o diferență între a promova sănătatea publică și a o consolida, a o ameliora. M-ar interesa în mod deosebit și ajung aici și la întrebarea mea, în concluziile dumneavoastră, analizele pe care le-ați, le-ați făcut referitoare la, la demisiunea comisarului desemnat pentru sănătate și vom avea săptămâna viitoare și ocazia de a adresa întrebări în mod direct uh, persoanei respective pe marginea subiectului. Motivul pentru care încep prin a face distinția între ameliorare și promovare a sănătății publice, este aceea că atunci când mă uit la acea scrisoare de misiune, eu cred că ați făcut și referire la prioritățile politice ale comisiei uh, viitoare, este o ocazie ratată, zic eu, la mijloc. Adică ceea ce avem noi în fața ochilor este ceva mai mult de o simplă listă de cumpărături. Nu există o coerență generală, o ambiție generală pentru a ameliora sănătatea publică a populației la nivelul Uniunii Europene. Avem o listă de cumpărături, ai de activitate, de intervenție la nivelul uh, cancerului, a tutunului, poliție, materie de alcool, analizând de, de intenție, de misiune și știu că nu e problema noastră aceea de a răspunde locul comisiei, dar am ascultat observațiile și uh, punctul de vedere al dumneavoastră și ca expert extern și nu, nu văd nici din toate acestea o ambiție generală referitoare la firul narrativ, prin felul în care UE și Comisia dorește să promoveze în anii următori sănătatea populației. Nu există un set de priorități generale în această de misiune. Nu se face referire la inechitatea uh, pe plan sanitar și la o ameliorare a sănătății populației europene, lucru interesant. Și revin la întrebarea și la chestiunea competenței până la urmă. Nu ar trebui însă acest lucru să ne oprească, faptul o competență concretă, să discutăm despre mediul, mod, mediul, modul în care, într-un mod mai ambițios, am putea noi, ca Parlament și noi, ca instituții, să ameliorăm uh, acest domeniu al sănătății publice. Deci, uh, întrebarea mea și nu e o întrebare, dar uh, formulat astfel încât să fie o întrebare, se referă la partea de formulare lingvistică. Înainte să fac parte din Parlamentul European, în cadrul de publică care aparțineam, eram specialist în domeniul sănătății publice și eram mereu frustrat că comunitatea de specialiști nu făcea suficient de mult încât să discute despre potențialul enorm de a modela, de a promova această ambiție și asta mă și frustrează pe acest plan. Eu sunt un militant pentru sănătatea publică și cred că nu suntem suficient de ambițioși cum, ar, cum am putea să fim. Vreau, deci, să dăm puțin tonul uh, și dau cumva tonul și pentru intervenția pe care o voi avea uh, săptămâna viitoare prin această intervenție. Mulțumesc și știm către ce subiect vă veți îndrepta săptămâna viitoare, către ce direcție vă îndreptați. Weiss? Că a fost profesionist al domeniului, și ca femeie de afaceri în domeniul sanitar, această chestiune a egalității bărbați femei, business woman, business man, trebuie luată în calcul. Um, sunt de acord că există un potențial care însă se referă și la chestiunea subsidiarității. Ce reprezintă până la urmă o obligație națională? Cum anume se conturează posibilitatea europeană de a co-crea o Europa mai sănătoasă pentru cetățenii săi. Acum, provenind din grupul PPE și uh, fiind un membru de plin al Comisiei ITRE, vreau să fac o sugestie Comisiei ENVI. Câțiva colegi uh, absentează dimineața aceasta, uh, dar vreau să vă sugerez să invităm colegii de la Comisia ITRE și să încercăm să dedicăm puțin de timp pentru a discuta despre științele vieții ca fiind, până la urmă, o oportunitate comună pe plan uh, comercial, un potențial comun care să poată trata și o parte dintre chestiunea din strategia uh, Blue Ocean, partajată cum, cum a putea fi văzută ca partajată, competența partajată între ITRE și ENVI, inclusiv uh, chestiunile la nivel sanitar. Uh, am vorbit despre suficiența energetică, chestiunile climaterice, însă ceea ce am priceput din, și, și știu din experiența mea ca profesionist sanitar, în științele vieții, China și SUA sunt mult mai ambițioase. Asta inclusiv prin felul în care sprijină pe plan financiar și juridic felul în care se poate face o evaluare rapidă a noilor medicamente, și vreau să sugerez, nu e deci o întrebare, ci o sugestie, cea pe care o formulez, ca noi de la uh, Comisia ENVI să facem o invitație cu de la uh, Comisia ITRE la un fel de atelier comun uh, într-un cadru prietenos pentru a invita cât mai mulți colegi să ia parte la, la acest atelier. Există anumite oportunități uh, la nivel de afaceri care ar putea să fie punctate inclusiv uh, la nivelul celor doi președinți. Adminteri, uh, ambiția la nivel adică sanitar a Europei poate să se vadă puțin văduvită. Mulțumesc, de deci, ce o sugestie din partea mea. Mulțumim foarte mult, e o sugestie bună, luăm actă ea. Este însă important să vă înștiințați și coordonatorii, atât la Inter cât și la Comisia Eli, pentru ca atunci când se discută despre acest lucru, să poată fi ținut cont de acest lucru pe viitor. Voi face tot ceea ce îmi stă în putință. Um, cuando hablaba de la descripción de lo que se entiende por salud. Mulțumesc uh, această prezentare privind sănătatea publică, de care a ținut cont de aspecte fizic, uh, mental și social. Uh, și uh, eu am fost ministră în acest domeniu și s-au făcut foarte multe Um, eforturi în acest domeniu în uh, Europa și uh, s-a înregistrat progres în ceea ce privește personalul, cercetarea, prevenirea și uh, datorită Comisiei și Parlamentului European. Dar este adevărat că marea provocare care ne rămâne este protecția. Fiindcă avem speranță de viață, noi suntem, noi avem speranța de viață cea mai mare după Japonia, din lume, datorită cercetării ajungem uh, la un uh, nivel de, um, de sănătate foarte ridicat uh, și la glorificarea pacienților încercăm să asigurăm un nivel de trai cât mai bun, dar trebuie să ne ocupăm mai mult de prevenire, de protecție de la copilărie până la bătrânețe. Eu aș vrea să se vorbească mai mult despre partea, despre dimensiunea mentală. Nimeni nu vorbește despre singurătate, despre această anxietate, despre ce se întâmplă la nivelul societății când se trece printr-o criză economică și ce putem să facem pentru a proteja sănătatea mentală a populației, pentru a nu somatiza, fiindcă uneori aceasta este cauza unor uh, boli uh, fizice și uh, de sănătatea mentală și socială este foarte importantă. Trebuie să facem mai mult în ceea ce privește preîntâmpinarea, fiindcă, și spunea foarte bine în raport că e vorba de un procent uh, semnificativ uh, de boli care ar putea fi evitate printr-un proces de prevenire mai bun. Avem prevenire pentru bolile fizice, dar nu și pentru cele mentale și nu la nivel social. Deci, uh, pentru bolile fizice, zice că trebuie să avem aer curat, să mâncăm sănătos uh, și aici intră și uh, în joc și combaterea schimbărilor climatice, să nu mai fim așa de sedentari, deci facem mișcare. Uh, să combatem tabacismul și așa mai departe. Deci avem prevenire, dar trebuie să avem prevenire și la nivelul bolilor uh, mentale și la nivel social prevenire. Și asta este marea provocare în următorii ani, să ne concentrăm nu numai pe prevenirea fizică a bolilor fizice, ci și la nivel mental și social, tot ce s-a stocat la acest nivel, fiindcă s-a vorbit despre inegalități, pe persoane vulnerabile, pe calitatea economică și așa mai departe, fiindcă asta este elementul social care intră în discuție. Deci este foarte importantă prevenirea și la nivel mental și la nivel social la fel pe cum uh, este importantă uh, prevenirea fizică pentru bolile fizice, dar să nu uităm aceste elemente și se, se presublinia mai mult acest lucru în raport și în ceea ce privește acțiunile Comisiei în această uh, direcție. Mulțumesc foarte mult și ar fi bine să se registreze progres în ceea ce privește aceste subiecte. Thank you. Mulțumim. Există și alte întrebări. Dacă nu, aș vrea să întreb, să vă întreb ceva despre o informație ce figura pe unul dintre ultimele diapozitive. Făceați referire la inegalitățile la nivel sanitar și spuneați că este un subiect la care UE ar trebui să fie mai atentă pe viitor. Ar fi poate de interes și pentru noi să ascultăm de la dumneavoastră ce considerați că ar trebui să facă UE pentru a trata această chestiune și pentru a reduce inechitatea sanitară dincolo de celelalte subiecte care au fost uh, punctate de către colegii antevorbitori. Aveți acum cuvântul pentru a răspunde. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări excelente. Acum, în privința primei întrebări, referitoare la promovarea uh, și la diferența punctată în uh, document, o schimbare de tonalitate a documentului. Uh, Bun, vorbesc uh, într-o, într o altă ipostază decât cea pe, în care am redactat studiul acesta. Uh, este o perspectivă oarecum personală. Cred că ambiția generală, firul narrativ, cum îi spuneați dumneavoastră, acum aș recunoaște această chestiune uh, Uh, și în speță în ultimul diapozitiv am încercat să subliniem acolo anumite lacune existente. Totul până la urmă se reduce această abordare generală care e bazată pe prevenție și asta mă aduce și la ultima întrebare ce mi-a fost adresată de asemenea. Uh, cum că nu există un fir narrativ real, concret, că nu este perceput a fi un pilon central de acțiune la nivelul sănătății. Acum, dacă privim situația dintr-o perspectivă practică, există anumite posibilități la nivelul procesului, prin prisma diferitelor priorități propuse, care ne-ar permite să integrăm uh, subiectul într-un mod mai eficient, însă nu este neapărat uh, o chestiune foarte stringentă care să, să fie cu adevărat propulsată înainte, ar trebui să o facem, de fapt, pentru a putea să fructificăm această, uh, aceste oportunități. E, deci, un subiect care nu a fost neapărat propus la modul concret în diferitele linii directoare și uh, în scrisoarea de misiune analizată. Aș fi, prin urmare, de acord cu dumneavoastră pe tema aceasta. Acum, în ceea ce privește sugestiile făcute pentru, pentru discuții, iau acte ceea ce îmi spuneați, este, cred, o idee bună, referitor la subiectul sănătății mentale. Acesta a fost uh, un subiect care a sărit, într-adevăr, în ochi. Nu este foarte limpede ce se pregătește pe tema subiectului sănătății mentale. Există anumite acțiuni comune, anumite inițiative ce au luat sfârșit, însă așa este. Nu s-a propus nimic concret, n-am văzut nimic concret prin prisma prioritățile, priorităților viitoare ale Comisiei cel puțin uh, pentru concluziile, pentru concluzii ale Consiliului, se face referi, există o strategie uh, propusă pe tema sănătății mentale nu a fost încă adoptată, însă există uh, la nivel de opțiune, ce se încadrează și în abordarea generală uh, preventivă, uh, fiindcă sănătatea mentală este inclusă în pachetul privind bolile netransmisibile. Deci tot acest, toată această marjă rămâne încă insuficient enfatizată. Acum, dincolo uh, de toate acestea. Sfânta publică uh, implică și crearea unor condiții propice pentru uh, cei ce până la urmă pot să își trăiască până la urmă aspirațiile, să ducă vieți sănătoase uh, și cumpliniri. printre subiectele citate era și randamentul investițional și uh, pe planul acesta legislația Uh, este destul de cuprinzătoare, cuprinde diverse chestiuni, intervenții legislative care sunt cele până la urmă care au adus cele mai multe randamente de acest gen. Și trebuie să ținem act de toate aceste aspecte în momentul în care tratăm problematica de acest gen inechitatea sanitară este mânată până la urmă și de inegalitățile socioeconomice. Și dacă ești eficient, dacă ai succesul scontat în tratarea diverselor probleme pe care, cu care se confruntă indivizii de la sărăcie până la excluziune și discriminare. Deja prin tratarea acestor chestiuni uh, se tratează într-un mod destul de cuprinzător aspectul inechităților sanitare. Însă există și anumite subiecte cu caracter mai specific asupra cărora putem să aruncăm o privire ceva mai atentă și v-aș dirija către o chestiune cel recentă. Nu am făcut o parcurgere uh, exhaustivă a ultimelor revoluții, există o, o raport OMS referitor la situația raport situ- situ- situațional la care am făcut și referire în document, uh, în documentul pe care l-am trăit și în prezentarea PowerPoint, vi pot transmite, de altfel, și care stabilește cinci condiții esențiale, cum sunt ele definite, pe tema arilor de politică, unde pot să fie reportate anumite câștiguri uh, pe tema promovării sănătății și unul dintre aceste sectoare este, sunt sistemele sanitare. Pentru a trata inechitatea sanitară trebuie să tratăm, de fapt, o serie întreagă de factori uh, de acest gen. Asta explică și raportul și, de altfel, detaliile oferite sunt destul de uh, numeroase. Mulțumim foarte mult, vom analiza această situație. Cu acestea am ajuns la sfârșitul sesiunii de această, din această dimineață. Am vorbit despre diversele provocări uh, pe tema agendei climaterice și a sănătății publice um, și sănătatea alimentară face parte din mandatul nostru și acolo ne vom confrunta cu anumite provocări, dar asta nu a făcut parte din subiectul discuțiilor de astăzi. Pentru moment am ajuns la sfârșitul ordinii de zi a Comisiei din săptămâna aceasta. Avem două săptămâni de audieri care urmează. Am auzit comisarii propuși. Prima ședință a fost uh, Uh, ordinarea a fost 6-7 uh, noiembrie, însă uh, vor putea avea loc alte comisii suplimentare în săptămâna de la Strasburg, din, care începe 21 octombrie. Voiam să vă fac această precizare pentru a fi la curent, însă veți fi niște în mod oficial. Iată, am ajuns la sfârșitul din zi de astăzi și din săptămâna aceasta. Ne vedem data viitoare.